Dear colleagues, we can uh... Dragi colegi, putem începe, iată, ședința noastră comună, Comisia AFET. Numele Envi, vă urez bun venit la această întâlnire comună și astăzi discutăm amendamentele pe raportul nostru comun. E vorba de o politică integrată pentru Arc, zona arctică. Această comunicare se orientează spre mai multe elemente, printre care și cooperarea internațională, corespunde priorităților noastre și salut această cooperare a noastră. Amendamentele se concentrează pe aceste elemente atât de importante. Și acum uh, dau cuvântul domnului Brock, președintele Comisiei AFET. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu cele spuse de dumneavoastră. Și sunt de acord că e o problemă de mediu importantă, dar că devine și o problemă strategică din ce în ce mai importantă. Atât cât privește traficul maritim, dar și aspecte economice, resurse naturale și așa mai departe. Deci, cred că e bine că avem uh, această ședință comună și putem să ne prezentăm ambele perspective. Altfel, ceea ce spuneați că ar fi o regiune cu puține tensiuni, s-ar putea să nu mai rămână valabil. Și vreau să spun că e o zonă foarte importantă și privește interesele noastre. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și acum putem începe să dăm cuvântul raportorilor. Domnul Paet. Mulțumesc. Bună dimineața. Din păcate, coraportorul meu, Papire Pirecainen, nu este prezent uh, astăzi, dar aș dori să-i mulțumesc ei și colegilor pentru buna cooperare pe care am avut-o când am elaborat acest raport. De asemenea, doresc să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru participarea lor și pentru abordarea constructivă atunci când am discutat amendamentele de compromis. Am avut 369 de amendamente pe baza cărora am ajuns la 21 de propuneri de compromis. Fiind un raport comun al celor două comisii, se referă la efectele schimbărilor climatice, dar și competitivitatea crescută pentru acces în zona arctică și posibile provocări de securitate în regiune. Dorim să răspundem prin acest raport notei Comisiei și subiectelor menționate acolo. Dar avem și responsabilitatea de a trata subiecte care nu sunt tratate de comunicarea Comisiei, și anume politica de securitate. Zona arctică a fost mult timp o zonă de cooperare constructivă și a rămas o zonă cu tensiuni scăzute. Dorim ca lucrurile să rămână astfel. Dorim să nu avem tensiuni în zonă. Trebuie să limităm militarizarea zonei, să se respecte legislația internațională, iar uh, raportul notează că Rusia devine tot mai activă acolo și că această cooperare cu Rusia trebuie să continue acolo tocmai pentru a minimiza tensiunile. statele membre ale UE, dar și alte state au o strategie a zonei arctice și au și o incluzând și o dimensiune strategică. Și de aceea e important pentru noi să avem o politică coerentă, o strategie și un plan concret de acțiune cu privire la angajamentele noastre acolo, ținând cont, desigur, de toate aspectele, inclusiv dimensiunea de securitate, dezvoltare uh, economică, energetică și așa mai departe. Unul din elementele importante ale raportului este să susținem practic și politic popoarele indigene din zonă. Mulțumesc tuturor pentru buna cooperare și sper că Parlamentul va putea accepta acest raport Speranța mea ar fi să-l acceptăm în două luni. Mulțumesc, domnul Faria, care locuiește pe doamna Pitikainen. Mulțumesc. Dragi colegi, colega mea, Sipa Petikainen, m-a rugat, ea fiind raportor în partea PPE, celălalt raportor PPE pe acest dosar, nu a putut fi prezentă astăzi și m-a rugat să citesc câteva cuvinte în numele dânsei. Așadar, dragi colegi, în primul rând doresc să mulțumesc tuturor colegilor care au contribuit la acest proiect de raport pe politica integrată. Am cooperat bine cu raportorii din umbră din ambele comisii și le mulțumesc pentru aceasta provocările de mediu trebuie să rămână în centrul atenției noastre. Au loc schimbări climatice acolo mai repede decât oriunde altundeva în lume. M-am bucurat să constat că au existat multe amendamente de la colegi care propuneau întărirea garanțiilor de mediu în regiune. Dorim să protejăm mediul fragil, iar Înțelegerile internaționale și respectarea lor reprezintă una din principalele căi pe care trebuie să le urmăm. Și UE trebuie să-și continue rolul activ în foruri internaționale, precum IMO, de exemplu, unde discutăm interdicția utilizării de petrol în um, traficul maritim din zonă. UE trebuie să insiste pe valoarea de impact de mediu în zona arctică care să fie reprezentată, ținând cont de regiune, de nevoile și, și uh, drepturile populațiilor indigene din zonă. Ecosistemele locale sunt păstrate cu ajutorul populațiilor indigene și de aceea e important ca vocile lor să se facă auzite și să fie luați în calcul toate deciziile care se iau. Mai mulți colegi cereau, după cum spuneam, garanții mai clare pentru drepturile acestor popoare și am inclus aceste propuneri în textul nostru. Și atât. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Galer. Mulțumesc. Mulțumesc și eu coraportorilor și raportorilor din umbră. O abordare într-adevăr constructivă. Din perspectivă de politică externă, trebuie să spun că nu trebuie nici să supraîncărcăm documentul, care trebuie să reprezinte o poziție comună a comisiilor noastre cu aspectele de mediu. Iar titlul este o politică integrată a Uniunii Europene pentru zona arctică. Și trebuie să discutăm asta ulterior la AFET Mă îndoiesc că atunci când vorbim de o abordare integrată, indiferent de regiune sau țară, n-ar trebui să ne alăturăm de un, să ne înclinăm către un portofoliu a unei comisii. Ar fi putut veni cei de la pescuit sau cei de la transport sau pentru uh, zona maritimă sau cei de la industrie pentru explorări uh, de resurse naturale și desigur și Comisia de Mediu. Deci nu trebuie că atunci când avem abordare integrată să ne referim la o comisie anume. Mergem, am, ar însemna să mergem prea mult în acea direcție. Aș fi preferat documente separate de la diferitele comisii, însă în legislația anterioară am avut un raport la AFET care a inclus toate aspectele în mod corect, pentru că toate politicile au drepturile lor Mă rog, asta e un principiu să se audă, însă există această problemă de a ne îndrepta prea mult către părerea unei sau în domeniul unei comisii anume. Și când vorbim de zona arctică, nu trebuie nici să impunem cereri și așteptări ca și când această regiune ar fi teritoriul european. Când uităm la Oceanul Arctic, nu există în un teritoriu care ține de noi. Avem state membre ale Consiliului Arctic, ceea ce e bine și e salutat, dar noi trebuie să-l uh, transmitem politicile prin acești trei uh, membri europene Consiliului Arctic. Acestea trebuie să mm, transmită poziția și să îi asigurăm de cooperarea noastră, de experiența noastră și de ce constatăm ca observatori ad hoc. Dar ar trebui să ne abținem în acest rol pentru că nu suntem, de fapt, state în Oceanul Arctic. Avem interese, desigur, sunt situații de uh, aspecte relații internaționale, de mediu, economice și așa mai departe, de gestionare durabilă a exploatărilor de acolo. Da. Așa cum am spus mai devreme, sperăm că putem păstra această regiune ca una de pace, unde conflicte pe care le avem cu Rusia, de exemplu, în alte zone, să nu apară la suprafață, ci să păstrăm o abordare de cooperare liniștită. Exemplul dat de Norvegia delimitându-și frontierele cu Rusia în Marea Barents și cerând standarde de mediu mai, mari, mai înalte sau discuții pe stocurile de pescuit cu Rusia, e un comportament exemplar și ar trebui să salutăm acest lucru, pentru că ne arată că ne arată că putem lucra și cu o țară precum Rusia și putem păstra relații bune în diferite domenii. Comunicațiile recente ale Comisiei nu și-au atins adevăratul uh, potențial, după părerea mea. Au încercat să identifice diferitele puncte, dar Parlamentul și Consiliul ar trebui să propună crearea unui grup de lucru pe probleme arctice și pe cooperare în Nord și o delegație pentru această cooperare. Susțin un rol mai puternic al UE în Consiliul Arctic, ceea ce ar sublinea angajamentul nostru acolo, iar obiecțiile Rusiei ca statut de observator sunt motivate geopolitic și nu au nimic de a face cu cooperarea arctică. Așadar, deocamdată observatori, ca observatori ad hoc am putea face aceleași lucruri și putem oferi, să le oferim uh, experiența noastră. Din 2011 încoace, Parlamentul a tot subliniat uh, importanța vigilenței și a grijei în această alergare după resurse suplimentare și am inclus, am inclus diferite reguli suplimentare cu celelalte țări membre ale Consiliului Arctic pentru o mai bună cooperare. E bine să continuăm acest dialog, iar cât privește compromisul 2, aliniatul 2 din raport, Aș dori ca textul între paranteze să nu apară în uh, versiunea finală, asta am discutat și la raport, întâlnirea raportelor din umbră și dat fiind cadrul general, să vorbim de exploatare și, mă rog, limba pe care vom folosi despre condițiile de mediu și de îngrijorări de mediu, nu cred că trebuie să cerem limitarea activităților umane la activități științifice acolo. Compromisul 3 la pagina 6 merge prea departe în cererile sale. Nu s-a constatat nicio insuficiență în inițiativele existente acolo. Apoi la paginile 14 și 15 reprezintă un alt element cheie pentru mine ca membru FED. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Liza Iaconsari. Kiitoksia raportööreille Umas Päätille ja Sirpa. Mulțumesc frumos raportorului și co-raportorului pentru bună lor cooperare. Întotdeauna este foarte important pentru mine să recunoaștem munca pe care o depune Consiliul Arctic. Și Acest lucru trebuie să se resimtă și în uh, tonul cu care abordăm uh, subiectul, trebuie să se regăsească și în textul raportului. Sunt de acord cu ce spuneau uh, antevorbitorii. Uniunea Europeană întotdeauna este acuzată de o atitudine arogantă, pentru că noi vrem să dictăm politica din regiunea arctică, deși uh, nu suntem acolo deloc uh, membri cu drepturi de pline. Țările care au un interes direct în această regiune sunt bine cunoscute și uh, în afară de țările membre ale UE includ și uh, Rusia și Islanda și Norvegia. Deci noi nu putem să dictăm, să le impunem ceva. Nu, trebuie să cooperăm, să cooperăm în bunul spirit nordic. Iată ce contează cel mai mult. am adăugat la acest raport dimensiunea nordică, parteneriatul nordic. Acest proiect este prea puțin cunoscut în Europa, însă este cât se poate de uh, pragmatic, în um, care măsurile sunt uh, um, orientate către obținerea de rezultate concrete, le a permis îmbunătățirea rețelei de transporturi, de exemplu, între Norvegia, Islanda, Canada și Statele Unite ale Americii. Canada și Statele Unite sunt uh, observatori. De ce este important să vorbim despre acest parteneriat? Discutăm uh, des despre Rusia și relațiile noastre cu Rusia. Însă, în regiunea arctică, relațiile sunt bune și ar fi păcat să mărim tensiunile în mod inutil. Atâta timp cât e un domeniu în care cooperarea cu Rusia funcționează bine, nu are sens să o politizăm prea mult. De aceea spun că relațiile noastre din zona arctică sunt uh, foarte bune și ne bucură acest lucru. Raportul menționează includerea populației uh, locale și a populațiilor autohtone în procesul decizional și în uh, politica pe care o duc țările membre ale Consiliului Arctic în regiune. E pentru prima oară din istoria regiunii când uh, reprezentanții populațiilor autohtone au un cuvânt de spus. Este indispensabil ca, în plus de finanțarea din bugetul UE, Um, că e sub formă de ajutoare, de programe și așa mai departe, să ne implicăm într-o mai mare măsură în regiune, să existe o, o dimensiune internațională a, a acestor programe. Finanțarea infrastructurilor rămâne prioritară. Și nu e niciun caz vina oamenilor care locuiesc acolo că mediul lor se transformă și că se află într-o situație vulnerabilă. Nu trebuie să-i pedepsim. Lupta împotriva schimbărilor climatice, lupta pentru progresul economic trebuie să meargă mână în mână. De aceea, mi se pare că e important să consolidăm munca pe care o depune Consiliul Arctic mai ales uh, atunci când dorește să evalueze uh, impactul, consecințele asupra mediului a oricăror proiecte și nu trebuie să forțăm mâna cuiva. Nu, nu, să nu ne echipuim că putem să-i forțăm pe membrii Consiliului Arctic să mm, ia vreo măsură. Trebuie să cooperăm cu ei. Mă bucur să constat că colegii mei au acceptat ideea unei răspunderi sociale Ah companiilor care își desfășoară activitatea, care fac afaceri în regiunea arctică. Și gândindu-mă la infrastructura de care vom avea nevoie de, pe viitor și despre care vorbește acest raport, cred că trebuie să ținem cont și de infrastructura mai tradițională, precum și tot ceea ce ține de uh, conectarea la internet uh, și fluxul de date în regiune. Răspunderea socială a întreprinderilor care își desfășoară activitatea în regiune era o idee a Parlamentului inclusă în recomandările noastre adoptate anul trecut. Și de aceea m-aș bucura dacă munca precedentă a deputaților din Parlamentul European, dar și uh, munca deputaților din statele membre ale Consiliului Arctic este prețuită așa cum se cuvine. Uh, um, există două, trei amendamente de compromis, dar le vom adopta la întâlnirea raportorilor din umbră. Mulțumesc, domnul Dorman, acum. Thank you very much. I'll speak in my mother tongue, Danish. Mulțumesc, am să vorbesc în daneză. Mulțumesc raportorilor și raportorilor din umbră care au scris acest raport. E vorba mai ales despre statele din zona arctică și guvernele locale care uh, sunt responsabile de politica din regiune, dar uh, în Uniunea Europeană putem să facem un efort suplimentar în ce privește protecția mediului, uh, um, dezvoltarea economică. Noi suntem unul dintre principalii uh, contribuitori datorită programului cadru de cercetare 6 și 7 în domeniul cercetării regiunii. 300 de milioane de euro au fost deja cheltuiți pentru a finanța cercetarea și după 2020 încă 200 de milioane vor fi disponibili. Din punctul nostru de vedere, Uniunea Europeană are un rol de jucat în regiune și eu mi-aș dori să punem accentul pe relațiile cu Rusia. Rusia și-a consolidat uh, poziția în regiune și este foarte important să ne menținem bunele relații cu această țară. Pentru ca statele din zonă, care sunt și state membre ale UE, să poată să uh, înceapă munca care se impune, mai ales pentru a respecta convențiile semnate și ratificate uh, uh, cu privire la regiunea arctică. În calitatea mea de președinte a delegației pentru relațiile cu regiunea arctică, să știți că avem uh, un dialog cu partenerii ruși și și ei știu că această regiune este sensibilă și importantă. Dacă UE speră să obțină un statut de observator permanent în Consiliul Arctic, atunci uh, nu are încotro, trebuie să mențină relații excelente cu Rusia. Armata daneză m-a înștiințat că sunt încântați de cooperarea cu partenerii ruși. Și această cooperare este indispensabilă pentru o, uh, o, situația din regiune. Uh, există deputați din Groenlanda uh, în Parlamentul danez și aceștia sunt la curent cu ce se întâmplă în regiune. Știind că Parlamentul European nu uh, a acordat uh, multă atenție acestei regiuni în ultimii ani și nu prea avem experiență, am dorit să știm uh, dacă Comisia ne poate da mai multe date, dacă putem să ajutăm mai mult populațiile autohtone, de exemplu, privilegiind achiziționarea de produse pe care aceste populații autohtone le fabrică, sau dacă nu putem să transformăm o parte a regiunii într-un parc național, care se poate să fie exploatat. Mulțumesc, doamna Dali. Thank you, Chair, um, and I'm replacing our MV. Mulțumesc, eu înlocuiesc pe Cristal Șaldemose, raportoare din umbră și numele dumneiei vreau să mulțumesc cu raportorilor și celorlalți raportori din umbră pentru spiritul de cooperare pe acest dosar. Noi, socialdemocrații, ne bucurăm să vedem că s-a ajuns la o înțelegere pe mai multe amendamente de compromis și dacă continuăm discuțiile, cred că vom găsi uh, o cale de mijloc uh, și pentru chestiunile care încă au rămas uh, în suspans. Perspectiva socialdemocraților este că trebuie să se găsească un echilibru între protecția mediului uh, și uh, viața uh, oamenilor din Arctica și implicarea guvernelor statelor din regiune. Noi vrem o dezvoltare sustenabilă și ecologică în regiunea arctică, însă această dezvoltare nu trebuie să aducă în un fel atingere drepturilor populațiilor din Arctica. Acest punct este foarte important, deoarece noi vrem să fim siguri că dezvoltarea ține cont de populațiile autohtone din Arctica și de oportunitățile de dezvoltare economică pe plan local. Nu trebuie niciodată să uităm că Arctica, spre deosebire de Antarctica, este o, o regiune populată și uh, cea mai mare parte din această regiune se află <clears throat> uh, sub egida dreptului internațional și oamenii sunt cei care uh, pot să ia hotelul cu privire la propria lor viață și nu statele vecine. Trebuie să facem tot ce putem ca să sprijinim munca Consiliului Arctic, ca să, uh, să nu este poziția noastră să cerem ca um, documentul uh, emis de uh, Uniunea Europeană să devină obligatoriu pentru acest Consiliu. Oricum, mulțumesc frumos colegilor uh, pentru cooperare și rămânem constructivi pentru următoarele discuții. Mulțumesc, doamna Iatenmache, acum. Vă mulțumesc. Câteva cuvinte despre situația geografică și despre cooperarea internațională putem să fim pe bună dreptate mulțumiți, deoarece în zona arctică nu există cine știe ce tensiuni în prezent. Este poate singura zonă de vecinătate a Uniunii Europene în care cooperarea nu a încetat. Toată lumea la întâlnirile Consiliului Arctic spune că cooperarea între statele membre este de dreptul excelentă. Scopul nostru ar trebui să fie menținerea acestei cooperări și pe viitor și mai ales a cooperării între UE și partenerii săi. Cu atât mai mult cu cât uh, în restul lumii există atât de multe situații conflictuale. Câteva cuvinte acum despre chestiunile de mediu și evaluările de impact asupra mediului. Știu că sunt puncte cheie în raport. Eu și grupul meu sprijinim alineatul 6 și sunt de părere că vom găsi uh, o formulare care să mulțumească pe toată lumea sau măcar pe majoritatea membrilor comisiei. Deoarece, cum vă spuneam, este un punct cheie. Totuși, îmi exprim rezerva pe marginea alineatului 7, unde se spune că buna aplicare a evaluărilor de impact asupra mediului în regiunea Arcticii ar putea să fie inclusă sub forma unei condiții obligatorii. Uh, și mă întreb dacă o asemenea dispoziție uh, respectă principiile și regulile pieții interne. Și nici măcar nu este de bun augur pentru această zonă, pentru că dacă acceptăm o asemenea dispoziție, înseamnă că marile companii din afara regiunii arcticii pot să vină acolo și să-și vândă produsele, iar oamenii care trăiesc acolo și care au doar companii foarte mici și care nu au uh, Uh, banii necesari pentru a face asemenea evaluări de impact sau pentru a plăti pe niște consultanți să o facă, ei bine, acești oameni uh, vor fi lăsați deoparte și nu, nu, nu se poate să se întâmple așa. Doresc totuși să mulțumesc tuturor raportorilor și oamenilor care au uh, lucrat umăr la umăr cu noi. Român convinsă că rezultatul final va fi unul bun. Mulțumesc! Domnul Carchi. Mulțumesc, domnule președinte. Domnilor și domnilor, în numele colegei care este raportoare din umbră de la ICR și care nu a putut să fie prezentă astăzi și, și cu titlu personal vreau să fac câteva observații pe acest proiect de text. Mă bucur că coraportorii au pregătit un document uh, complet, dar nu foarte tehnic, în care se includ și chestiunile politice și cele de mediu. În contextul Arcticii, cele două sunt interdependente și era nevoie să, să, să găsim un echilibru. Primul aspect din punctul de vedere al UE și din punctul de vedere al statelor membre, reprezintă o contribuție foarte importantă, mai ales în ce privește uh, finanțarea cercetării. E foarte important să continue activitățile de cercetare și acestea trebuie să fie coordonate într-o mai mare măsură pentru a se acorda uh, finanțări acolo unde este nevoie de ele. Um, Dimensiunea geopolitică uh, a regiunii nu poate să fie neglijată, pentru că orice fel de eveniment în această regiune va avea un impact și asupra altor regiuni din lume. Un semnal negativ este că nu acordează suficientă atenție rolului destabilizator pe care poate să-l joace Rusia. Pentru că uitați uh, că armata rusă este din ce în ce mai numeroasă în regiune și infrastructurile militare pe care le-a construit sunt um, impresionante. Ați vorbit și despre dialogul dintre observatori și președinția Consiliului Arctic. Grupul ECR vă roagă să preluați această trimitere în compromisul 4, pentru că așa este definit acest proces. Mulțumesc. Doamna Lozing. Da, vielen Dank. Auch ich... Mulțumesc. <clears throat> Și eu uh, ales că în primul rând să mă adresez raportorilor și să mulțumesc pentru cooperarea pozitivă și constructivă. Grupul meu și cu mine considerăm că raportul e pozitiv în mare parte poate și dată fiind buna cooperare cu Comisia de Mediu. Într-adevăr, au influențat bine acest raport. Se pare pozitiv că se vorbește în continuare de relații de pace și inclusive, în special ținând cont de populațiile indigene. Asta, de fapt, au uh, subliniat deja antevorbitori. Sondra O poziție deosebită o să aibă și protecția ecosistemelor. Având în vedere schimbările climatice, sunt elemente foarte importante care au uh, o influență asupra aspectelor de politică externă și pe viitor. Foarte multe din amendamente merg în această direcție. Pro- proiectul subliniază că un acord pentru zona arctică trebuie să fie găsit pentru ca acest teritoriu să fie considerat un patrimoniu comun și să fie folosit numai pentru scopuri de cercetare științifică. Noi suntem, din partea GUE, de părere că cea mai bună cale către acest obiectiv ar fi un uh, contract, un tratat, așa cum există pentru Antarctica, pentru că acest uh, tratat ne poate da un model pentru o colaborare pașnică, fără dispute teritoriale, fără influențarea granițelor definite ale statelor. Salutăm de asemenea și că acest proiect împiedică o militarizare a zonei arctice și că aici, în această dezbatere, acest lucru trebuie să fie prioritar. Și noi pledăm uh, pentru ca Arctica să fie un uh, teritoriu fără tensiuni. Vreau să atrag atenția asupra faptului că acest proiect a preluat amendamente din grupuri diferite, dar și discuțiile de la reuniunea raportorilor din umbră și s-a concentrat pe demilitarizarea Arcticii. Însă, în acest context, este foarte important să vorbim și de um, militarizarea de către Rusia, în general, în această zonă și de către statele NATO, Dan Danemarca, America, Norvegia. Trebuie să ne amintim aici și de inițiativa provocării arctice, o manevră enormă deasupra spațiului aerian NATO din 2015 această inițiativă și uh, creșterea uh, rangerurilor uh, și trimiterea rangerurilor canadieni, dar și trimiterea unor unități rusești au, vor trebui de asemenea să contribuie la cooperare în această regiune și nu la altceva. Vă mulțumesc. Acum, doamna Meissner. Mulțumesc. Atunci o să continui și eu în germană, dacă se poate. Vreau să mulțumesc foarte mult tuturor celor care au lucrat la acest raport. În primul rând, uh, aș dori să fac numai o completare scurtă. Michael Galler a spus înainte că, de fapt, uh, toate comisiile ar putea să conlucreze la raport. E adevărat că este o temă orizontală și aș vrea să subliniez ceva care nu s-a spus deja până acum aici și anume că face parte din strategia noastră a politicii integrate pentru spațiile maritime care spune că într-o regiune care vrem să o dezvoltăm, pe care vrem să o dezvoltăm, în care e foarte multă mare, toți actorii trebuie să fie aduși la aceeași masă și interesele comune trebuie să fie considerate. Și aici mă refer, bineînțeles, și la mediu, dar mă refer și la populația indigenă și la populație în general, iar la interesele economice din perspectivă de apărare, de asemenea. Vreau să subliniez așadar că această abordare care deja durează de 10 ani a Uniunii Europene este uh, subliniată prea puțin. Acum e vorba de guvernanța oceanelor și o parte din guvernanța oceanelor trebuie să aibă legătură indirectă cu ceva din conținutul raportului. Adică eu am senzația că din ce în ce mai mult pentru Uniunea Europeană și pentru populația lumii în general, spațiul maritim joacă un rol uh, din ce în ce mai mare. Și ar fi foarte bine, de fapt, să avem o comisie pe viitor care să se ocupe exact de politica maritimă în prioritate. Poate că am putea să nu mai avem doar o comisie pentru pescuit, ci o comisie pentru mare și pescuit. Știu că domnul uh, comisar uh, Vela vede lucrurile la fel ca mine. Trebuie să încercăm să ținem cont de toate aspectele și nu înseamnă că trebuie să implicăm toate comisiile, dar înseamnă că ar fi bine să avem o abordare mai largă. Și, uh, desigur, Arctica este importantă pentru noi și din motive economice, din motive de apărare, dar e foarte importantă și pentru ca să avem un spațiu pe care să-l protejăm, un spațiu natural pe care să nu poată oricine să-l dezvolte în ce direcție dorește și să-l, con- să-l cucerească așa cum dorește. Mulțumesc, doamna Valero. Mulțumesc. Uh, foarte mult. Aș vrea să încep prin a mulțumi raportorilor, pentru că eu cred că am lucrat foarte bine împreună cu raportorii și, de fapt, cu ambii coraportori. Am avut um, un spirit pozitiv în care am redactat raportul și cooperarea între raportorii din umbră a fost foarte bună. Domnul Galer a spus că nu-i vorba neapărat de Uniunea Europeană aici, care nu are un rol foarte important. Sigur că da, are un rol de jucat Însă, aceasta nu este o chestiune care ține numai de Arctică, ci e vorba de întreaga lume. E vorba de cea mai mare provocare de securitate pe care o avem în momentul de față și despre impactul asupra schimbărilor climatice. Schimbările climatice sunt cea mai mare provocare în momentul de față și dacă nu ne ocupăm de ele, dacă nu ne ocupăm de ramificațiile ei, atunci vom avea probleme pe viitor. E vorba de viitorul a milioane de oameni în Bangladesh, în alte țări, Kiribati și alte insule în care se simt foarte repede aceste consecințe. Dar e vorba de întreaga lume, nu numai de ei. Ar fi foarte straniu dacă Uniunea Europeană n-ar avea o strategie sau o viziune despre viitorul acestor uh, zone. Sunt state membre care sunt chiar în zona arctică și de aceea cu atât mai mult cred că e nevoie de o strategie arctică pe o viziune în zonă. Ceea ce e foarte cinic însă aici este că cu cât se topesc mai multe calote glaciare, cu atât există mai multe oportunități de a exploata uh, resurse naturale precum petrolul și altele în zone în care nu se putea face aceasta înainte. Și cu cât avem mai mult, exploatăm mai mult uh, acești combustibili și ardem, avem probleme mai mari climatice și deci vom avea probleme și mai mari pe viitor. Aceasta e ironia sorții și dacă ne uităm, de exemplu, la ultimele cifre, care nu erau disponibile atunci când am uh, studiat pentru prima dată raportul și când am lucrat la el, vedem, de exemplu, că acum, în jumătatea iernii, avem o temperatură cu 20 de grade mai ridicată decât uh, ar trebui în zona arctică. Ceea ce este o evoluție catastrofală pentru zonă. De asemenea, am avea nevoie să menționăm diferența dintre apele arctice și regiunea arctică. Pentru cei care vin dintr-o țară nordică și din statele uh, zonei arctice, poate că n-am fost destul de clari uh, când am explicat acest lucru la toată lumea. O mare parte din uh, zona de nord a Suediei este inclusă în această zonă și de aceea e foarte problematic când vorbim de protecția zonei arctice, avem o problemă de uh, semantică. Avem o parte din Suedia, de exemplu, uh, dar uh, avem și deci populație din Uniunea Europeană și populație indigenă. Deci avem o combinație și încercăm să găsim o politică care se potrivească pentru toată lumea. Dar când e vorba de protecție, e foarte important să protejăm uh, apele, pentru că acolo se topesc uh, ghețe, gheața, se topește acolo. Și deci uh, ar fi foarte important să avem un moratoriu, de exemplu, pe exploatarea petrolului. Eu cred de asemenea că um, ideea esențială în această strategie ar trebui să fie să legăm um, această strategie, să legăm ideile noastre de uh, schimbările climatice, de consecințele extragerii petrolului și va fi, ar fi foarte important pentru toată lumea pe, să um, găsim uh, soluții concrete. De exemplu, toată lumea vorbește despre punctul 6, evaluarea de mediu. Pentru mine e cel mai important uh, să rezolvăm această chestiune. Eu zic că ar trebui să fie obligatoriu să se găsească o soluție aici. Nu e vorba de un mod absolut pe care trebuie să-l apărăm, ci e vorba de faptul că atunci când vrem să ajutăm anumite state membre, membre trebuie să aibă ocazia în Consiliul Arctic să apere anumite interese. Iar când vorbim de punctul 7, eu înțeleg ce spun colegii mei E clar că zona arctică nu este la fel de vulnerabilă în toate zonele sale, însă în partea de sud a zonei arctice, um, ambițiile și obiectivele nu sunt poate la fel de ridicate ca în zonele mai vulnerabile în uh, apele arctice. Ar trebui să nu fie nicio problemă, de fapt, cu uh, punctul 7, dacă o luăm după această definiție. Și, de fapt, chiar acum avem deja un studiu de mediu pentru toate proiectele care trebuie să fie inițiate în această regiune și care ar putea avea, mai mult sau mai puțin, un uh, efect uh, pe mediu. Așadar, Uniunea Europeană are deja desemnat un rol uh, în zonă. Eu cred că e foarte important să nu uităm acest lucru. Iar punctul pe evaluarea de mediu este și el uh, esențial. Eu aș fi mers mai departe și știu că nu există însă destui care să mă susțină. Vă mulțumesc oricum foarte mult raportorilor noștri și sper să putem continua să lucrăm uh, în uh, delimitarea unor strategii care să fie de succes. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Acum nu mai am cereri din partea deputaților. Cred că însă comisia dorește să spună ceva. Domnul de Pier de la Digimare poate vrea să adauge ceva? Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor, stimați deputați. Vă mulțumesc pentru că ne-ați dat cuvântul. Sunt foarte bucuros să folosesc această ocazie pentru a discuta cu dumneavoastră comunicarea comună pe care am prezentat-o, noi, Comisia și Serviciul uh, de Acțiune Externă, pe politica integrată în zona arctică. Știu că zona arctică este o zonă care integrează multe lucruri diferite. S-a lucrat foarte mult la comisie în mai multe departamente împreună cu SAE-ul pe acest subiect și văd că și Parlamentul European are aceeași privire pe lucruri văzând aici mai mulți membri din diferite comisii care vor să participe la dezbatere, ceea ce confirmă ceea ce a spus și dumneavoastră, domnule președinte, în comentariile inițiale. Salutăm uh, proiectul de raport din partea comisiei dumneavoastră, care este o bază importantă pentru noi, și avizele celorlalte comisii care a delimitează și aspectele de pescuit sau de comerț din zonă. Salutăm susținerea exprimată de către raportori și de către alți deputați din diferite comisii. Comunicarea comună a Comisiei uh, se bazează pe inițiative trecute și în același timp creează un cadru de politici uh, comune pentru a face față provocărilor din această regiune, pentru în favoarea așadar comunităților și pentru dezvoltarea regiunii într-un mod ecologic. E nevoie de un astfel de cadru pentru că zona Uniunii Europene și Arctică este foarte bine interconectată. De fapt, există o suprapunere de mulțime aici și e foarte important să nu uităm acest lucru. În acest context, vrem să comentăm asupra unei idei menționate de către doamna Ia Consari care, și să confirmăm buna cooperare pe care o avem în cadrul dimensiunii nordice. Arctica, uh, Arcticul va contribui din ce în ce mai mult la schimbările climatice pentru că se încălzește de două ori mai repede decât restul lumii și are un impact uh, foarte mare asupra mediului acolo, schimbând biosfera um, și uh, ecosistemele, peștii și altele se modifică, așadar populațiile și în același timp se constată o creștere a nivelului mării. Arct- zona arctică contribuie așadar la schimbările climatice printr-o emanare suplimentară de dioxid de carbon prin topirea permafrostului. E de aceea e extrem de important să colaborăm și cu oamenii de știință și să încercăm să vedem care sunt provocările, pentru care, care sunt atât de mari încât nu, politica singură nu poate să le găsească o soluție. E foarte important să înțelegem mai bine, în primul rând, procesele de acolo și impactul lor potențial. Iată de ce cercetarea continuă și cooperarea la nivel internațional în domeniul uh, cercetării arcticii este esențială și mă bucur să fiu auzit comentarii din partea unor deputați aici în această direcție. Salutăm această abordare. Vrem o creștere sustenabilă pentru populațiile din zona arctică, așa cum ați identificat dumneavoastră în intervențiile dumneavoastră. E vorba de 4 milioane de oameni aici și investițiile în creșterea sustenabilă în această regiune, prioritizarea investițiilor verzi, și uh, foarte scăzute în carbon uh, ajută la, la atingerea obiectivelor. Vrem inovație și Uniunea Europeană trebuie să ajute oamenii din aceste regiuni să folosească în mod înțelept resursele lor, iar inițiativele pe care le avem trebuie să meargă în direcția unei dezvoltări echilibrate ale potențialului maxim și nu numai în direcția prezervării rezervelor naturale. Proiectul de raport subliniază în mod corect faptul că dezvoltarea sustenabilă este posibilă numai dacă activitățile zonei arctice sunt considerate și dacă mediul fragil este și el uh, protejat. Există mai multe instrumente deja la nivelul Uniunii Europene și la nivelul uh, internațional și acestea ne ajută să evaluăm uh, impactul pe mediu. Ele sunt instrumente care se aplică și la zona arctică și dacă aceste instrumente sunt folosite la maximul potențial pe care îl oferă, atunci avem deja o bază importantă. Trebuie să ne asigurăm că activitățile care se dezvoltă în regiune respectă mediul și sunt sustenabile. Progresul pe care l-am făcut deja în implementarea comunicării comune este deja demnă de a fi menționat. Eu cred că este o oportunitate foarte bună această întâlnire de astăzi să vă informez despre progresul făcut și despre forumul temporar pe care îl avem momentan pentru Arctică cu populații indigene, comisie, autorități regionale și locale, pentru a identifica prioritățile de investiții ale fondurilor europene în regiunea aceasta în următorii ani. Acest forum există deja și s-a întâlnit deja de trei ori și se va întâlni data viitoare cu ocazia așa numitei uh, conferințe transfrontaliere la, uh, încep, la sfârșitul lui ianuarie și uh, comisarul Vela va fi prezent acolo iar uh, forumul se va întâlni și la, în iunie, în contextul unui eveniment uh, foarte important uh, care va avea loc în Finlanda și la care va participa și vicepreședinta Mogherini și domnul Vela, care se ocupă și de mediu. Noi continuăm să ne implicăm și cu comunitățile din zona aceea, iar scopul nostru este să organizăm un dialog anual Um, cu ei în cadrul acestor, um, acestor evenimente. Iar um, comunicarea comună în zona arct, pentru Arctică se a fost publicată în același timp cu comunicarea cu privire la oceane, care a fost uh, um, de asemenea lansată anul trecut. Provocările cu care se confruntă oceanele noastre nu mai recunosc frontierele naționale, ceea ce s-a menționat deja în intervențiile anterioare. Am identificat deja trei domenii de prioritate de acțiune. În primul rând, îmbunătățirea cadrului de acțiune guvernamentală, îmbunătățirea mm, lacunelor eliminarea lacunelor și colaborarea cu organizații non-guvernamentale, îmbunătățirea reducerea presiunii asupra oceanelor și uh, ajutorarea unei economii albastre, dar și îmbunătățirea cercetării în domeniul oceanelor și a datelor existente. Trebuie să încercăm să suplinim lacunele și um, în acest context s-au făcut comentarii de către domnul Galler, de exemplu, care în uh, negocierea acordurilor internaționale a propus să se prevină uh, acorduri de pescuit care sunt uh, defavorabile mediului și dacă aceste acorduri care au fost negociate vor intra în vigoare, atunci um, vom putea să um, avem un cadru la nivel guvernamental și ne implicăm în această direcție așa cum o facem în, în toate uh, acordurile pe care le-am semnat, fie că e vorba de cele cu privire la stocurile de pește, fie că e vorba de alte domenii în care colaborarea între guverne trebuie îmbunătățită. Concluzia comunicării comune în domeniul Arcticii va depinde de implementarea sa. Comisia s-a implicat în uh, continuarea acestor eforturi împreună cu SAE și cu ceilalți actori. Nu știu dacă colegul meu de la SAE dorește să adauge ceva, dar eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și pentru susținerea foarte mare pe care mi-ați acordat-o în această dimineață. Yes, thank you much. I would like also to thank Mulțumesc și eu. Într-adevăr, o dezbatere foarte constructivă și mă bucur că susțineți această comunicare comună. Știm că există provocări de securitate în zonă, ele se reflectă în strategia globală pentru o politică externă a UE, însă cred că suntem cu toții de acord că trebuie să încercăm să păstrăm zona Arcticului ca una de tensiuni scăzute. Și includ aici și uh, angajament selectiv cu Rusia și avem mai multe forumuri pentru aceasta. S-a vorbit de Consiliul Arctic și mulțumesc pentru că susțineți <coughs> statutul de observator pentru UE, dar avem și alte formaturi, dimensiunea nordică, Consiliul Arctic Barents, și activitatea continuă în toate aceste grupuri. Sigur că există limitări aici colo, date fiind măsurile restrictive împotriva Rusiei, dar continuăm să lucrăm în special la nivel regional și am dorit să menționăm și programele de cooperare transfrontalieră, care sunt și ele active și contribuie la susținerea cooperării internaționale. Vă mulțumesc încă o dată pentru acest schimb foarte interesant. Mulțumesc. Mulțumim comisiei. Și acum în încheiere dau din nou cuvântul raportorului. Mulțumesc. Mulțumesc pentru contribuțiile dumneavoastră de astăzi. Mulțumesc încă o dată pentru observații. Și pentru cooperarea eficientă și deschisă de care ne-am bucurat în ultimele luni. Sper că vom putea finaliza cu cele trei compromisuri care sunt încă deschise. Și apoi, cu această susținere destul de largă, cred că putem uh, vota în comisie și în plenară. Mulțumesc încă o dată echipei, cu raportorului celor din umbră, reprezentanților comisiei și celorlalți care au contribuit la acest proiect de raport. Vă mulțumesc! președintele. Mulțumesc, domnul Faria. Doresc doar să spun în numele Sipei, care nu a putut fi aici, să mulțumesc tuturor celor care au fost implicați în acest dosar și să spun că sper că activitatea noastră nu se încheie aici și că ne putem baza pe dumneavoastră <coughs> pentru a continua aceste activități. Mulțumesc! Calendarul Votul în comisia mixtă va fi pe 31 ianuarie și probabil în februarie vom vota în plenară. Nu avem altceva la diverse și putem încheia ședința noastră aici. Vă aduc aminte că următoarea ședință a Comisiei Envi va fi pe 23 ianuarie după amiaza și pe 24 dimineața și după amiaza. Mulțumesc, poftă bună!